Buongiorno a tutti. Vogliamo vedere, facciamo un test. Bună ziua! Haideți să facem uh, o probă, să vedem dacă toată lumea are cartelele de vot, dar mai așteptăm, mai așteptăm un pic pe, pe cei care sunt în întârziere. De voti open? Il voto e aperto? Il voto è aperto? S-a deschis votul? Ba da, ba da, s-a deschis votul. Tocmai s-a deschis votul. No, perché desidero accomodare...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 pentru, împotriva, abțineri. Respinto. Se respinge. A. Ah. Nu mă credeți. Bine, atunci verificăm. E aperto. Il voto è chiuso. Acum s-a închis votul. Nu să votăm. E adoptat. Să vedem dacă am avut dreptate. Într-adevăr, se adoptă. E clar acum, nu? Ok. Bine. Andiamo avanti. Foarte bine. Continuăm. Amendamentul. Co? Allora... Votăm în bloc. În bloc, dal 29 34. Al 34. Până la amendamentul 34, de la 29 până la 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vole la verifica? No, eh? Giuro. No. Adottato. Molto bene. Allora adesso andiamo all'emendamento 35. Amendamentul 35. Votăm și aici în bloc. 35 până la 27. Pentru, împotrivă, abțineri, vă jur că se adoptă. Foarte bine. Amendamentul 36. Emendamentul, emendamentul 36. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri și acesta se adoptă. Facem la amendamentul 37. Și aici putem să votăm în bloc, da, păi atunci vom, vom, vom termina foarte repede, nici măcar nu mă lăsați să simt că sunt președinte. Deci de la 37 până la 42, votăm în bloc. A, nu, nu există 42, spune doamna președinte. Deci până la 42. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Da, mi se pare că se adoptă. Da, se adoptă. Încă un vot în bloc? Toate celelalte? Putem? Nu. Nu 20. Bun, votăm 20 separat. Foarte bine. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm pentru că s-a votat de trei ori, parcă. S-a deschis votul. Il voto chiuso. Il voto chiuso? S-a închis votul. Se respinge. Adesso sì che facciamo il blocco. Acum putem să votăm în bloc, de la 21 până la 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci, votăm acum raportul astfel modificat. Cine este pentru? Mă jubian, dite, s'il vous plaît. Una voto... Eh, non me lo dica, non mi sgridi così, mi metti in agitazione. Allora, voto favorevole. Deci cine este pentru? Contrari? Împotrivă. Se adoptat. E adoptat. Se adoptă, se adoptă, credeți-mă pe cuvânt. Acum trecem la votul final asupra propunerii de rezoluție legislativă în integralitate.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 Comenti? Sunteți mulțumiți? Trecem la propunerea de rezoluție în ce privește malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare. Este un vot simplu pentru că nu există amendamente, deci trecem imediat la votul electronic asupra acestei propuneri de rezoluții. Bravo. Contrarii?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 de Sarnez. Vreți să le facem votul electronic? Deci, votul electronic. Acum s-a deschis. Acum s-a deschis. Contrari? Astenuti? si chiude il voto. Si chiude S-a închis votul. All'unanimità. Ma stava a dirlo, era inutile anche farlo. bene. Se adoptă cu unanimitate. Allora, adesso eh, votiamo. Posso leggere questo? Sì. Si tratta di un emendamento. Acum e vorba despre un amendament orizontal. Dacă acesta este adoptat, cuvântul malnutriție va fi înlocuit peste tot în document cu termenul nutriție. Deci, amendamentele 12, 13, 17 și 20 vor fi considerate ca fiind adoptate. Dacă amendamentul orizontal este respins, atunci amendamentele mai sus menționate vor fi considerate și ele respinse și va rămâne termenul malnutriție. Acum votăm amendamentul 1. Favorevoli! Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. S-a deschis votul pentru, împotrivă, abțineri. S-a închis votul. Se adoptă 14 la 10. Șapte este caduc. Amendamentul 8 acum. Vă rog. Nu sunt eu expert în domeniu, însă nu cred că cuvântul undernutrition în engleză există. Este undernourished, subnutrit. Nu știu dacă există substantivul malnutrition, dacă se poate spune și undernutrition. O să întrebăm pe juriști lingviști. Eu, eu sunt specialist în engleză, vă dați seama, dar uh, cel mai bine este să îi lăsăm pe juriști lingviști să decidă care este termenul cel mai potrivit. Am ajuns la amendamentul 8 sau 9, întreabă doamna președinte. Continuăm. Domnule Cashman, putem să continuăm? Dumneavoastră sunteți actor, uh, bineînțeles că stăpâniți mai bine limba engleză și probabil că aveți dreptate, dar amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Emendamento 9. Ok, andiamo avanti. 9. Emendamento 9. Amendamentul 9. Posso andare? Allora, emendamento 9, eh, favorevoli? Emendamento 9, deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se adoptă. Foarte bine. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Doisprezece și 13 sunt caduce. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem să votăm în bloc de la 15 până la 23. Pentru că 17 și 20. Bine, cine este pentru aceste amendamente în bloc? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm din nou în bloc. Nu? Atunci unul câte unul. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Verificăm amendamentul 4? Cine a spus să verificăm? Nu, nimeni. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. <coughs> Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul final. Votăm pentru. Vot electronic, nu? Deci vot electronic, nu se spune de la secretariat. voto è aperto. Il voto è aperto, scusate, l'avete visto, è aperto. Allora... Ați văzut că votul s-a deschis. Nu, nu, Il faut les deux, il faut eh, les deux. Il faut les deux. Il faut Allora votiamo prima a mano alzata. Eh, va bene. Allora, tu giù, tutti e due. Votiamo per, scusate. Foarte bine, deci votăm și preridicarea mâine și vot electronic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum facem votul electronic. Favorevoli? E aperto, dai. S-a deschis votul electronic. Astenuti. Il voto è chiuso e è a... approvato. Votul s-a închis și se adoptă. Guardate anche quando si vota un po' di allegria non guasta, eh. Che siamo già... Nu strică, nu strică să ne distrăm puțin, spune doamna președinte. progetto di parere sulla eliminazione della tortura nel mondo. Capito che argomenti? Și acum proiectul de avis privind uh, eradicarea torturii în lume. Amendamentul 1. Pentru? Votăm un bloc? Nu. Bun, atunci, deși cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Doriți să verificăm? V-am dat dreptate și totuși doriți să verificăm? Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 devine caduc și trecem la 6. cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru mine se respinge, dar putem verifica. S-a de, votul uh, s-a deschis, deci vă rog, votați electronic, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, s-a închis votul. Se respinge. Cu 16 voturi împotrivă, 8 pentru. Și am ajuns acum la amendamentul oral. Amendamentul 2 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc. Trecem la amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 se adoptă în unanimitate. Și acum votăm raportul. Votăm tot în bloc. De la 1 la 9. Cine-i pentru? Nu. Nu sunteți de acord. Bine. Atunci, aveți dreptate. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. No, ha ragione, no, no, ha ragione, perché fai un blocco? Eh. Aveți dreptate. Amendamentul 6. A, vot. Pentru. A, acum doriți să votăm în bloc. Până la capăt. Bine. Votăm în bloc. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aplauze. Acum haideți să fim din nou serioși. Votăm Avizul astfel modificat cu ridicare de mână. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acum votăm electronic. Domnilor și domnilor, să deschis votul. Astenuti. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Bravo! 23 a 1! 23 de voturi pentru, unul împotriva. Signori, i voti sono finiti. S-au încheiat voturile. Bravo. Un attimo, come sono andata? Bene, no? Cum am descurcat? Bine, nu-i așa? Adesso lei, eh, Io non c'è niente adesso Sino al, al, adesso lei felicita la venuta di due persone che sono rappresentate. Un momento, eh, Goerens vuol prendere la parola. Uh, merci, la Mulțumesc, doamnă președinte. Am făcut deja această observație la o altă ședință. N-am înțeles niciodată de ce ridicăm ridicare de mână și apoi mai votăm o dată electronic. Este absurd acest lucru, spune domnul Iorenț. Președinta, n-ar trebui să spun asta, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Dar aceasta este o decizie a coordonatorilor. Știu. Sunt coordonator, dar nu țin minte că am votat vreodată pentru o astfel de aberație, spune domnul Gărânț. Eu vorrei dare il benvenut. Eu aș dori să urez bun venit vicepreședintelui Senatului Mexican, René José Aispuro Torres și domnului Arturo Garita, secretar general al Serviciului Parlamentar din Senatul Mexicului. Bine ați venit la noi! Bene, adesso continuiamo. Continuiamo imediat. Allora, cari colleghi, dopo il voto... colleghi, colegi, il vot trecem la prezentarea colegului Charles Gerens, prezentarea proiectului de raport privind coerența politicilor de dezvoltare. Felicitări domnului Gheorens pentru că faceți multe. Vă dau cuvântul. Mr. Gerens, no. Domnule Gerens, v-am dat cuvântul e rândul dumneavoastră să ne vorbiți despre raportul UE privind coerența politicilor de dezvoltare. Așa scrie la mine pe foaie. Dacă nu doriți să luați cuvântul, trecem mai departe. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să iau cuvântul pentru că cu ocazia ultimei mele prezentări, la sfârșit eram doar trei deputați prezenți. Deci acum că mai mulți colegi sunt prezenți, merită să reiau prezentarea. O voi face foarte pe scurt. Am semnalat deja faptul că în raportul doamnei Iapstram se spun tot felul de lucruri. Eu am încercat să mă concentrez în raportul meu pe câteva priorități un punct esențial și unul de metodă. Președinta, vă rog, dacă nu vă interesează discuția, ieșiți din sală. Dar permiteți-i domnului Gărân să-și prezinte raportul. În ceea ce privește metoda, am o critică de adresat comisiei. Ne așteptam la o comunicare a Comisiei care ar fi avut meritul de a angaja Comisia în calitate de colegiu de comisari. Acum doar Serviciul pentru Acțiune Externă și DEFCO uh, s-au implicat în ceea ce privește acest raport și acesta este principala problemă politică, după părerea mea. De ce? Pentru că unde este instanța de arbitraj dacă există un conflict între două politici. Nu DEFCO are autoritatea de a, um, de a tranșa. Deci, cred că trebuie să ne întrebăm cui acordăm autoritatea de a arbitra într-o situație de conflict. Eu, unul, cred că președintele comisiei trebuie să o facă. Deci, la nivel foarte înalt, și la nivelul Uniunii Europene. Același lucru e valabil pentru statele membre. Nu se poate avansa în acest domeniu dacă nu există o instanță de arbitraj cu autoritatea necesară pentru a putea tranșa în astfel de conflicte. În proiectul de rezoluție insist și asupra includerii obiectivului coerenței politicilor, coerenței politicii, în cadrul de după 2015. În ceea ce privește statutul documentului, m-am pronunțat deja. Parlamentul European cred că trebuie să creeze intercomisii pentru a ne permite și nouă să emitem avize mai coerente în ceea ce privește politica de cooperare pentru dezvoltare. În ceea ce privește domeniile prioritare, aș dori să citez. Imigrația, nu intru acum în detalii, impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării, Cred că am ținut cont de ceea ce au spus colegii, problemele semnate de colegi, introducând și infrastructura și proiectele de infrastructură în domeniul energiei și impactul lor asupra dezvoltării durabile, precum și pescuitul. Mă voi opri aici, la aceste câteva observații introductive și aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Grazie. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul Miciu. Well, um, shadow rapporteur, uh, chairperson. Mulțumesc, raportor din umbră. Dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu această abordare Acesta este un instrument uh, esențial, uh, iar Charles uh, ne-a prezentat uh, unele puncte importante care trebuie avute în vedere. Eu am fost uh, raportor uh, privind coordonarea asistenței donatorilor, iar aceste rapoarte, chiar dacă se ocupă de subiecte diferite, pot fi uh, avute în vedere împreună. E nevoie de mai multă cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Așa cum spuneam în această dimineață, fie că este vorba de uh, economii sau de asigurarea coerenței între politicile interne și politicile de dezvoltare. Salut uh, cele spuse de Charles privind uh, cooperarea în uh, domeniul politicii, coerența în domeniul politicii și dezvoltarea care ar trebui să include agricultura, comerțul, sănătatea, migrația, mediul și pescuitul. Unele sunt controversate, chiar dacă colegii mei de la Agri nu, spun că nu sunt atât de controversate pe cât erau odinioară, dar cred că trebuie să solicităm comisiei să să analizeze modul în care interacționează aceste politici cu cooperarea de dezvoltare pe de-a întregul. Cred că trebuie să ne manifestăm mai puternic uh, și acest raport ne permite să facem acest lucru în ceea ce privește voința politică cu privire la coerența politicilor de dezvoltare salut uh, cele spuse de Charles privind propunerea de a include coerența politicilor și dezvoltării în uh, cadrul uh, de după 2015. Dacă acest cadru, uh, dacă dorim să fie încununat cu succes, trebuie să analizăm problemele pe care le-am avut la, în ceea ce de coordonarea politicilor a, don, a donatorilor, a asistenței donatorilor în ultimii cinci ani. În ciuda succesului obiectivelor uh, de dezvoltare ale mileniumului, care au fost uh, extraordinare. Există o lipsă a coordonării uh, la nivelul țărilor implicate și, la nivel, și între organizații. Și cred că este nevoie de mai multă coerență dacă ne dorim ca impactul pe care îl avem să fie sporit. Mulțumesc colegului Charles Collins pentru acest raport pe care, cu care sunt de acord în mare parte. Noi cred că trebuie să, să susținem politica de dezvoltare, fiindcă dacă nu facem noi, atunci cine să o facă? Mulțumesc. Diamo la parola onorevole. Mulțumesc, domnule Michel, are cuvântul domnul Neuser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen, vielen Dank auch. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule äh, raportor. Raportul este unul scurt, dar uh, pune punctul pe I. Și atrage atenția asupra punctelor importante. Trebuie să a, punem în aplicare un mecanism de rezoluție bun uh, și trebuie să se rezolve litigiile acolo unde apar între diversele zone ale politicilor. În egală măsură trebuie să ne concentrăm asupra obiectivelor de dezvoltare de după 2015, să ne asigurăm că aceste uh, domenii de politici sunt coerente pentru a putea să ne asigurăm că politicile comerciale sau agricole nu afectează negativ țările în curs de dezvoltare. În acest raport trebuie să se spună foarte clar că Parlamentul are nevoie de un rol mai puternic în ceea ce privește stabilirea coerenței între diversele zone de politici și dacă vom reuși să avem un mecanism de control independent, atunci cred că vom ajuta pe cetățeni și ONG-urile pentru că le vom oferi posibilitatea de a atrage atenția asupra problemelor atunci când apar. Există unele probleme care au fost, asupra cărora s-a atras atenția, imigrația, comerțul, agricultura, pescuitul, precum și schimbările climatice. Și cred că trebuie să ne concentrăm uh, asupra și asupra infrastructurii, infrastructurii energetice, asupra politicilor referitoare la infrastructura energetică, pentru a ne asigura că proiectele mai mici de infrastructură sunt sprijinite și că nu um, monopolizează piața proiectele mari. Acesta este un raport foarte bun și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Frontini Gaspar. Domnul Frontini Gaspar de la Comisie este prezent? Nu? Mai bine mai târziu decât niciodată. Domnule Frontini, bine ați venit! ar fi trebuit să <laughs> fiți deja prezenți și oricum trebuie să răspundeți chiar dacă n-ați auzit nimic din prezentare, dar avem încredere în dumneavoastră și stăpâniți dosarul, nu-i așa? pourquoi ils ont commencé avant J'en sais rien. Thank you. Thank you, Chairman. Uh, sorry to be... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte despre acest raport. și câteva cuvinte despre dezbaterea despre care mi s-a spus. În primul rând vreau să vă spun că ne bucură modul în care a fost primit raportul în comisie în luna noiembrie când a fost discutat. Am avut discuții foarte bune la Consiliu, care au dus la, cons- la concluziile Consiliului și ne, ne bucură foarte mult această dezbatere. Salutăm în egală măsură tonul constructiv uh, al propunerii al acestui proiect de raport și sugestiile făcute de dumneavoastră pentru ca acest instrument să devină mai funcțional. Acesta este și scopul nostru și ne bucurăm foarte mult că ne putem bizui pe sprijinul Parlamentului European în acest sens. Ne bucură și sfera de aplicare a propunerilor făcute. Se insistă pe rolul important pe care îl joacă Parlamentul European și, bineînțeles, uh, unele sugestii se regăsesc și în uh, raportul nostru. Înainte să intru în amănunte, dați-mi voie să vorbesc despre, despre formă. Acesta era un document de lucru, acesta a fost modul în care a fost prezentat, fiindcă este vorba despre un instrument de raportare care analizează situația trecută, activitățile comisiei, dar și, și situația din toate statele membre. Am considerat, deci, că un raport ar fi instrumentul cel mai util. Dar au înțeles că e nevoie de un instrument și pentru discutarea politicilor și pentru comunicare. Noi considerăm că această formă este una potrivită a raportului. Nu am avut nicio problemă în ceea ce privește discuțiile la Consiliu Consiliul a, și-a adoptat concluziile pe marginea raportului, am, avem și discuții în Parlamentul European în egală măsură. Iar în ceea ce privește comunicarea, încercăm să facem un efort, uh, fiindcă, iată, am uh, prezentat acest document la Zilele Europene de Dezvoltare. Încercăm să prezentăm cât de mult putem acest document în cât mai multe state membre și încercăm să îl traducem în cât mai multe limbi pentru a înlesni comunicarea și pentru a permite citirea acestui document de, cât, de către cât mai multe persoane. În ceea ce privește situația de după 2015 și recomandările făcute în acest sens, cred că suntem cu totul, suntem pe aceeași lungime de undă, avem posibilitatea ca acest concept uh, să devină internațional. Acesta este un concept pe care îl punem la punct în Europa cu una de succes și vom merge mai departe în această direcție. Cred că este util uh, să mm, depășim granițele Europei, să ajungem în comunitatea internațională, fiindcă Ehm, adesea acest concept nu este cunoscut. Iar discuțiile de ceea ce privește situația de după 2015 reprezintă o platformă foarte bună. Cum se va manifesta acest lucru? Trebuie să ne asigurăm că acest concept se reflectă în următorul cadru. Cum se va putea face acest lucru? Trebuie să vedem cum se va dezvolta cadrul. Iar deocamdată trebuie să, să găsim uh, Uh, un, să, să vedem care este locul potrivit pentru acest concept în ceea ce privește modul de punere în aplicare, uh, în ceea ce privește um, coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Uh, pe de o parte avem elementul finanțării și pe altă parte elementul politicilor, unde intră în joc acest concept de PCD, adică coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Apoi, în ceea ce privește marcele ce se regăsesc în raportul privind comerțul, suntem de părere că formularea ar, putea putea să fie mai pozitivă, fiindcă există unele riscuri care sunt subliniate aici în ceea ce privește comerțul, dar în același timp comerțul joacă un rol pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea, dat fiind că dat, atâta timp cât există politici interne bune. Deci, cred că noi interpretăm mai pozitiv rolul pe care îl uh, are comerțul și Uniunea Europeană ca principal comercial, partener comercial în lume, îl poate avea la nivel internațional. În ceea ce privește remarca cu privitoare, privitoare la PAC și nevoia de analizare a impactului, noi încercăm nu numai pentru politica agricolă comună, ci și pentru toate inițiativele Comisiei să evaluăm impactul acestora asupra țărilor în curs, de, în curs de dezvoltare. Încercăm să facem acest lucru prin uh, îmbunătățirea derulării analizelor de impact în țări terțe. Acesta, acest proces este în desfășurare, dar iată, depunem eforturi. Acum, un lucru în ceea ce a analiza cantitativă. Uneori, pentru țări terțe, mai ales în domeniul agricol, ne confruntăm cu probleme referitoare la datele disponibile, fiindcă nu este ușor să avem la dispoziție date interne cu privire la aceste domenii pentru a putea desfășura activități cantitative. Deci, voiam să atrag acest semnal de alarmă. În ceea ce privește Migrația. Energia, pescuitul și schimbările climatice, acestea reprezintă priorități cheie, bineînțeles, de la care ați făcut referire și dumneavoastră și suntem de acord. Încercăm, în ceea ce privește schimbările climatice, energia și pescuitul, să introducem uh, toate aceste aspecte în, în uh, programarea noastră. Activitatea este în curs de desfășurare, dar uh, facem efortul în acest sens. În ceea ce privește coordonarea, avem o, o sarcină uh, comună, un obiectiv comun alături de Serviciul de Acțiune European de Acțiune Externă, alături de Comisie și serviciile externe ale Comisiei. Și suntem gata să conlucrăm uh, pentru a ne asigura că um, principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării este aplicat cum trebuie. Vă mulțumesc. Grazie a lei. E... Vă mulțumim și noi. Domnule Gheorenț, doriți să trageți concluziile? Vă mulțumesc, doamna președinte. Sur la priorité. Cred că suntem de acord în ceea ce privește punctele esențiale, prioritatea temelor, dar aș dori eh, să înregistrăm progres în ceea ce privește arbitrajul. Încă de la început am solicitat comisiei să eh, facă o comunicare, să publice o comunicare care să angajeze întreaga comisie, întreg colegiul comisarilor nu știu dacă a ajuns solicitarea noastră până la domnul Barosă. Uh, poate că îl doare, că îl doare în cot. Uh, nu știu cum stau lucrurile, dar nu pot să exclud nici această, această posibilitate. Dar când va fi votat raportul la Parlamentul European, voi solicita Comisiei să își spună părerea cu privire la la modul în care se va da curs solicitării noastre vreau să se exprime cu privire la societatea noastră și uh, aș vrea să știu care este părerea nu doar a domnului Pibalx, și a întregii, întregului colegiu de comisari, începând cu domnul președinte, fiindcă aceasta este o problemă foarte importantă, putem uh, să scriem uh, volume întregi zi de zi, an de an, dacă nu facem progres în ceea ce privește arbitrajul și uh, erorilor care uh, se manifestă în momentul în care două departamente ale Uniunii Europene se află în conflict. Iată de ce eu aștept să văd ce se va întâmpla. Comisia acum a primit o solicitare pe care o voi uh, renoi în plenară dacă nu se întâmplă nimic până atunci. Și în al doilea rând vreau să vă spun că uh, nu am uh, spus mai lucrurile mai clare în ultimele recomandări, fiindcă voiam să știu care va fi, să știu care va fi rezultatul votului final la, în plenară, după care vom face recomandări și în ceea ce privește modul în care dorim să procedăm noi la Parlamentul European. Sigur, atunci voi, uh, mă voi folosi de reuniunea coordonatorilor, unde voi face propuneri concrete, mai ales în ceea ce privește un uh, aspect despre care a vorbit și Gay Mitchell, este vorba despre modul în care uh, va trebui să cooperăm cu parlamentele naționale pe marginea acestui subiect, lucru care este extrem de important. Deci mă, sunt, mă declar mulțumit de această discuție, mare parte, uh, și fiindcă, iată, limităm la ridicarea a două chestiuni importante, fără să repetăm uh, la nesfârșit lucruri care au fost discutate deja. Nu aș dori, și aici o să mă opresc, nu aș dori să intrăm pe o direcție în care se creează o comisie, se numește un raport permanent și dacă nu, și bine, ne învârtim în jurul cozii în ceea ce privește chestiunea esențială, e vorba de zonele de diferende. Creăm un grup de lucru, un subgrup, o comisie și așa mai departe. Eh, și la sfârșit ajungem la un grup operativ. Deci, cu alte cuvinte, nu facem nimic. Eu aș dori să înregistrăm progres în ceea ce privește metodologia. Dacă comisia, eh, dacă comisia va fi convinsă că noi nu vom da înapoi, cred că nu ne-am pierdut vremea. Grazie. Vorrei ricordarvi. Mulțumesc. Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de raport este 29 ianuarie, la prânz. Și votul va avea loc pe 20 februarie. Foarte bine. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea studiului în ceea ce privește factorii economici care determină criza din Mali. Și dau cuvântul doamnei Francesca Bastali. 20 de minute, vă rog. Um, bună ziua! Mă numesc Francesca Bastali. Sunt cercetător la Institutul uh, pentru teritoriile de peste mări din Londra și aș vrea să vă prezint factorii economici care au determinat în parte criza din Mali și eu sunt coautoare a acestui studiu. Bănesc că ați primit o copie. Now, the study was commissioned by the Parliament and asked... Studiul a fost comandat de Parlament și ni s-a cerut să oferim o vedere de ansamblu a economiei din 2012 până la declanșarea crizei, apoi informații despre ce s-a întâmplat după 2012 și o serie de recomandări bazate pe analiza noastră. Este așadar o prezentare succintă, găsiți toate detaliile în studiu. Așadar, în prezentarea de astăzi am să vă spun care au fost principalele noastre descoperiri în ce privește tendințele și politica economică până în 2012, apoi informații în ce privește sărăcia, inegalitatea și politica socială, provocările în domeniul uh, uh, punerii în aplicare a politicilor, rolul actorilor internaționali și regionali, ultimele evoluții din momentul în care a izbunit criza și care sunt uh, implicațiile politice ale crizei pentru Mali și economia acestei țări. Privitor la economie, acest studiu arată că analizele economice efectuate pentru Mali pe parcursul timpului dovedeau că indicatorii macroeconomici erau pe un trend pozitiv. Organizațiile regionale și organizațiile financiare internaționale au încurajat această țară pe parcursul timpului pentru că se dezvolta în mod destul de dinamic. PIB-ul Maliului a crescut în mod uh, regulat, s-a ajuns la 4,9% între 2007 și 2010, dar în urma evenimentelor violente din 2012, bineînțeles, PIB-ul a scăzut. PIB-ul era constituit mai ales din uh, agricultură, producția alimentară și sectorul serviciilor. Există însă două mari caracteristici a creșterii economice din Mali pe care trebuie să le evidențiem de la bun început. În primul rând, dacă ne uităm la PIB-ul per capita, aici creșterea este mult mai înceată. Pe aceeași perioadă, între 2007 și 2010, el nu era decât 1,4%, este și din cauza faptului că creșterea demografică este foarte mare în această țară. O a doua trăsătură este că creșterea economică nu s-a tradus în uh, creșterea bogăției și crearea de locuri de muncă. Din potrivă, șomajul este foarte mare și chiar și atunci când s-au creat locuri de muncă, acestea erau în economia informală. În ce privește finanțele publice, în general, valorile erau uh, pozitive, politica fiscală era considerată ca fiind adecvată și se efectuaseră progrese în ce privește gestionarea finanțelor publice. În ce privește tendințele, existau uh, venituri în creștere datorită unei politici fiscale, cum spuneam, adecvate. Cheltuielile erau uh, conforme cu veniturile deci era o politică fiscală prudentă și chiar în anii recenți ne-am dat seama că scăderea veniturilor, de exemplu în 2008, datorită crizei alimentare, s-a soldat imediat cu o reducere a cheltuielilor. Însă, în general, cheltuielile în domeniul social, ca de exemplu sănătate și educație, au fost întotdeauna protejate cum spuneam, o politică fiscală prudentă, dar au fost operate și reforme în domeniul gestionării finanțelor publice, uh, astfel încât uh, politica fiscală să ducă la o creștere a veniturilor pentru stat. În același timp, dacă ne uităm la sectoarele care exportă și la balanța de plăți, Male are un deficit al contului curent foarte mare. Exporturile sale sunt concentrate doar către câțiva parteneri care sunt în afara subregiunii africane. Major, principalul său partener pentru exporturi este Africa de Sud și problema este că 75 până la 80% din exporturi sunt reprezentate de aur și restul este reprezentat de bumbac. Acest lucru are mai multe implicații și am uh, explicat foarte bine în studiu Faptul că se baza doar pe aceste două materii prime a făcut ca țara să fie foarte vulnerabilă față de fluctuațiile prețurilor și într-una dintre recomandări noi spunem că exporturile ar trebui să fie diversificate. Investițiile străine parveneau foarte bine în Mali, pentru că, așa cum am spus, politica fiscală era foarte uh, atrăgătoare tocmai pentru a atrage investituri mari. Existau de altfel mai multe agenții guvernamentale care promovau investițiile. S-au făcut de asemenea progrese în ce privește construcția de infrastructuri. Uh, drumurile sunt mai bune, acoperirea uh, teritoriului în ceea ce privește uh, aprovizionarea cu electricitate dar bineînțeles că uh, nu este încă suficient și electricitatea, de exemplu, costă foarte scump și de asemenea și uh, resursele umane reprezintă uh, o, un cost important pentru uh, orice investitor. În ce privește agricultura, 80% din populație practică agricultura. Spuneam că uh, bumbacul este un produs Uh, pentru export, dar nu se cultivă doar bumbac, cu atât mai mult cu cât cultura s-a redus din cauza scăderii prețurilor la bumbac pe piața internațională. Însă, chiar și atunci când uh, cultura bumbacului era înfloritoare, acest lucru nu s-a uh, uh, soldat cu uh, o creștere semnificativă a veniturilor pentru fermieri. Și aici există o problemă de lipsă de diversificare și e și din cauza că guvernul este foarte greu să financeze, să sprijine întreprinderile uh, uh, mici și foarte mici. Guvernul ar trebui să facă mult mai multe pentru acest sector. Mineritul s-a extins foarte mult, mai ales pentru că se extrage foarte mult aur, dar și aici beneficiile uh, reale pentru populație erau foarte reduse, deoarece aurul este mai ales vândut în afara granițelor. Deci dezvoltarea acestui sector nu s-a făcut în beneficiul operatorilor naționali și nu a dus la crearea mai multor locuri de muncă. Dacă ne uităm la domeniul ocupării, vedem că există o rată de ocupare mică în ciuda creșterii economice, Uh, extinderea economiei informale și creșterea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Aceste tendințe sunt deosebit de îngrijorătoare și duc la tensiuni sociale și la nemulțumiri. Se pot explica prin faptul că au fost luate foarte puține măsuri pentru a face față problemei economiei informale sau pentru a ajuta IMM-urile. Mali rămâne una dintre cele mai sărace țări din lume, cu un indice de dezvoltare umană care îl clasează pe locul 182 dintr-un total de 187 de țări. Nu va reuși să atingă majoritatea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, A existat o ușoară scădere a ratei sărăciei, însă numărul de gospodării uh, care trăiesc sub pragul sărăciei uh, rămâne foarte ridicat, chiar dacă din 2001 până în 2010 a existat, cum spuneam, o îmbunătățire a situației. Mm. Dacă ne uităm la indicatori precum accesul la serviciile de bază, vedem că există o um, variație enormă în funcție de regiuni și regiunile din nord, acolo unde izbucni criza în 2012, erau cele uh, uh, cu oferta cea mai restrânsă de servicii publice. Criza alimentară a agravat aceste disparități pentru că au fost afectate mai ales gospodăriile din nordul țării. Dacă vă uitați la sectorul uh, precum uh, cel al sănătății și al educației. Situația este asemănătoare cu cea din alte țări din regiune. În general, cheltuielile sociale nu uh, sunt uh, destinate celor mai vulnerabili, din potrivă, nu există o plasă de siguranță pentru acele grupuri care au venituri mici și foarte mici. Mali este una dintre țările care Uh, cheltuie cei mai puțin bani pentru această plasă de siguranță. Și în Mali, de exemplu, nu se iau măsuri pentru a ajuta uh, copiii din familiile cele mai sărace. Existau mai multe provocări pentru guvernele din Mali din cauza situației mai sus descrise. Ca atare, această țară este foarte vulnerabilă la la um, fluctuația prețelor și la șocurile de pe piața de capital și de materii prime. Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, vă dați seama că această țară a fost afectată de trei crize alimentare grave. Țara uh, duce lipsă de uh, guvernanță și s-a ajuns, cum spuneam, la nemulțumire în rândul publicului rată ridicată a corupției, potrivit clasamentelor internaționale, Mali este printre țările cele mai corupte. Și aici s-au făcut eforturi pentru a face față acestei situații prin crearea unui birou național de audit care anchetează asupra cazurilor de corupție și, în sfârșit, economia informală care s-a extins foarte mult în ultimii ani, așa cum spuneam, și, din păcate, s-a ajuns și la evenimente violente precum uh, răpiri, uh, agresiuni, trafic de droguri. Aceste lucruri merg mână în mână cu situația uh, ocupării și mai bine zis situația șomajului, um, mai ales în rândul tinerilor. Orice tentativă de a lupta împotriva um, economiei ilegale va trebui uh, să um, fie însoțită de măsuri eficiente pentru a asigura un venit de înlo- în substituție tinerilor. Așa cum spuneam, populația nu profită foarte mult de pe urma resurselor. În același timp, Mali a profitat de multe ajutoare directe. Principalul donator sunt Statele Unite, apoi Uniunea Europeană. Puteți să vedeți că acești bani au fost folosiți pentru transport, descentralizare și sprijin bugetar. Mai recent, uh, Mali și-a intensificat cooperarea cu China și India. În ce privește fluxurile financiare, probabil că sunteți conștienți de faptul că uh, odată cu izbucnirea crizei și a conflictului în 2012 aceste fluxuri au fost uh, suspendate, însă ele au fost reluate după alegerile din iulie 2013. Și acum țara se așteaptă la o sumă importantă cu titlul de ajutor în următorii ani, pentru că în mai 2013 Donatorii s-au angajat să dea până la 3 miliarde de euro pentru a sprijini planul de dezvoltare al uh, acestei țări. Mali este foarte activă în organizațiile regionale pentru că face parte din uh, Uniunea Africană, din uh, Uniunea Africii uh, Occidentale. Și este o bună posibilitate uh, pentru Mali apartenența aceste organizații internaționale, pentru că și-a pus la punct un întreg sistem de analiză a indicatorilor economici. Până în 2010, practic, principalii indicatori fixați la nivel internațional fuseseră atinși în ce privește dezvoltarea economică. Din cauza situației sale geografice, Mali este foarte dependentă de coridoarele regionale de transport și este uh, partener și semnatar a unor acorduri uh, regionale pentru a avea acces la apă potabilă și la aceste coridoare de transport, precum și la uh, hidrocentrale. Au existat evoluții recente pe plan economic, cum am spus, PIB-ul a scăzut, s-a ajuns într-o perioadă de recesiune din cauza mai multor factori. Bineînțeles că în mai multe sectoare economice precum turismul, criza a avut consecințe grave, de asemenea și sistarea ajutorului donatorilor. S-au operat mai multe reduceri, însă cele din domeniul social au fost cât de cât menținute. E adevărat că în anumite regiuni au fost complet întrerupte, ca de exemplu în nord, ceea ce a avut mai multe implicații, mai ales în sectorul îngrijilor de sănătate. 400 de oameni au fost strămutați din cauza crizei din nordul țării. Aceștia au ajuns mai degrabă în regiunile din sud. Vreau să închei cu recomandările. În ce privește economia, e adevărat că, în ciuda îmbunătățirilor și a creșterii veniturilor guvernului, E nevoie de mai multe reforme la capitolul cheltuieli. Poate să existe o cheltuială mai eficientă a banilor în, pentru construirea de infrastructuri și de asemenea pentru a crea această plasă de siguranță, mai ales pentru grupurile de uh, cetățeni cu venituri foarte mici sau inexistente și care sunt foarte vulnerabili. De asemenea, este nevoie de investiții pentru a evita o altă criză alimentară, pentru a avea um, alimente cu o valoare adăugată mai mare, pentru a exista un lanț de procesare a alimentelor în Mali. În ce privește investițiile, am putea să spunem că lucrurile ar putea să fie diferit pe viitor dar eu cred că ar trebui să sprijinim guvernul să renegocieze anumite acorduri pe care le-a încheiat în trecut, astfel încât uh, investitorii să fie obligați să facă o evaluare de impact social și de mediu. Au mai existat asemenea cerințe și am putea să le includem din nou pentru a promova investițiile sustenabile. În ce privește ocuparea și urbanizarea, ar trebui să se acorde sprijin pentru o creștere economică durabilă care permite crearea de noi locuri de muncă. Ar trebui sprijinit guvernul pentru ca acesta să se ocupe mai bine de sectorul informal și pentru a dezvolta sectorul serviciilor. De asemenea, ar fi bine să se încurajeze mineritul pe scară mică, care ar putea să aducă venituri um, populației și ar fi bine să existe și un program pentru um, șomeri. În programele guvernului pe care noi le-am văzut, e adevărat că nu se ținea foarte mult cont de inegalitățile uh, dintre regiuni, dar totuși din cauza crizei și a întreruperii funcționării serviciilor publice, mai ales regiunile din nord, acolo populația a avut mult de suferit și ar trebui să devină o prioritate pentru guverne. În următoarea ani se uh, planifică folosirea uh, ajutorului care a fost promis, iar cheltuirea acestor venituri va fi bine supravegheată de Parlament, de societatea civilă, și sperăm că acești bani vor fi folosiți pentru construirea capacității administrative, dar și pentru colectarea datelor statistice. Deocamdată, datele disponibile sunt limitate și uh, calitatea lasă mult de dorit. De asemenea, trebuie sprijinit guvernul în uh, finalizarea procesului de descentralizare. Iar ultima recomandare de natură politică pe care noi am formulat-o este că Maliul trebuie încurajat să abordeze toate chestiunile regionale, pentru că viitoarea sa dezvoltare va depinde foarte mult de gestionarea în comun a resurselor din regiune. Uniunea Europeană deja a jucat un rol important pentru că a încurajat uh, o strategie regională, dar numai așa se va face față provocărilor uh, din această regiune. Onorevole Cashman. Vă mulțumesc. Domnul Cashman, doriți să luați cuvântul? Nu. Domnul Görans mai întâi. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za... Vă mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această prezentare. și pentru recomandările pe care le-ați formulat. Aș avea două întrebări. Întâi, în ceea ce privește com comerțul echitabil. Dacă bine am înțeles, Bumbacul uh, este un atu pentru exporturi, dar și plantele oleaginoase ar putea face obiectul exporturilor. Țările vecine exportă astfel de produse conform uh, unui comerț echitabil. În Mali se poate dezvolta aceeași, uh, um, același sector. Se pot astfel îmbunătăți veniturile populației și o altă întrebare în legătură cu situația din nordul acestei țări. O proastă guvernanță în nord poate fi și motivul și consecința. Dacă accesul la serviciile sociale este prost în nord, constatăm așa numită criminalizare a economiei. Deci, populația locală ia lucrurile în mână și uh, se descurcă cum poate. Deci, uh, apare un cel vicios care se auto-întreține cumva. Cum poate guvernul să facă față acestei situații? Pentru că dacă guvernul e mai puțin, puțin prezent în nord, populația locală ia lucrurile în mână uh, și uh, se poate ajunge la conflicte armate. Deci cum putem uh, rupe acest cerc vicios? Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Gerenț. Volevi intervenire? Pre. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Da, am doar o întrebare în legătură cu indicatorii de convergență din zonă. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre aceste criterii? Este o întrebare pe care o adresez și Comisiei. Conform informațiilor pe care le-am primit eu, sunt uh, criterii legate de inflație, de creștere economică și de deficitul bugetar. Toate aceste criterii uh, au rezultat, sunt, uh, sunt pozitive, deci toate aceste cifre sunt pozitive. Uh, din punctul nostru de vedere. Dar care este, ce se întâmplă cu indicele dezvoltării umane? Intră și acesta în uh, calculul indicatorilor de convergență? Grație. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Gatet Savas de la Serviciul pentru Acțiune Externă. Vă rog. Oui, merci de me donner la parole. Mulțumesc. Aș dori să uh, fac trei observații generale. Mai întâi să salut acest studiu, pentru că um, vorbește despre o problemă structurală în Mali. Problema Maliului nu este doar o problemă a Nordului, este o problemă de guvernanță, o problemă gravă care a stat la baza acestei crize și cred că trebuie să ținem cont de aceasta în reconstrucția Maliului. Bineînțeles, reconstrucția acestei țări a fost obiectivul conferinței donatorilor la nivel înalt de pe 5 mai 2013, care a fost salutată din aur. Deci există probleme um, profunde, prea multă dependență de ajutor, demografia pune în uh, sub semnul întrebării capacitatea serviciilor publice de a fi performante și epuizarea sectorilor tradiționale, agricultură, mina și așa mai departe. Deci când vorbim despre Mali, trebuie să ne gândim și la posibilitatea dezvoltării de noi resurse. Iată, și întrebările puse până acum cred că subliniază același lucru. A doua, a doua considerație generală în legătură cu echilibrele bugetare. După cum știți, unul dintre principalele mijloacele pe care le-am mobilizat pentru a sprijini pe autoritățile din Mali în reconstrucția acestui stat uh, a fost un program de sprijin bugetar. În ce sens am uh, mobilizat acest instrument? Vă rog să faceți câteva observații în acest sens. Pe de o parte, în ciuda amplorii crizei, care a pus sub semnul întrebării chiar existența statului, perenitatea sa, viitorul său, în ciuda, deci, în ciuda gravității crizei care a suscitat o intervenție internațională de amploare, administrația din Mali nu s-a prăbușit nici în 2012, nici în 2013, din două motive pentru că, pe de o parte, finanțele publice au putut fi gestionate în ciuda corupției despre care ați vorbit și această gestiune, gestionare a finanțelor publice se face destul de bine în Mali. De această părere sunt mai mulți parteneri internaționali, inclusiv femeiul. Uh, echilibrul cu datoriile este respectat, mai mulți indicatori sunt destul de satisfăcători, transparența bugetară și așa mai departe. Procesul de bugetizare este adaptat și respectat. Deci, în această situație, cadrul gestiunii finanțelor publice este satisfăcător și explică de ce statul a știut, a, a rezistat și în 2012 și în 2013. Al doilea motiv care explică această capacitate de rezistență a administrației a statului a fost faptul că s-au uh, luat anumite decizii bune în, timpul crizei. În 2012 bugetul național a fost readaptat, precum și în 2013. Pentru a nu integra ajutorul uh, internațional în procesul bugetar. Deci s-au redus bugetele, s-a adoptat o gestiune, gestiune prudentă a bugetului, investițiile au fost reduse, precum și cheltuielile de funcționare a administrației publice. Iată de ce administrația a rezultat mai mult de un an și jumătate în ciuda situației foarte grave. După ce ajutorul uh, internațional a fost reluat, o lege rectificativă a finanțelor a fost adoptată în 2013 și s-a revenit la un, uh, o situație mai tradițională. Și în acest moment am luat decizia de a folosi uh, instrumentul sprijinului bugetar și aici ajung la a treia observație. Ce am făcut cu acești bani? Și întrebarea privind criteriile de convergență sau indicatorii economici trebuie uh, abordată în acest context. Noi am oferit 220 de milioane de euro, dar încă 5 milioane de euro pentru asistența tehnică pe termen mediu și lung pentru Ministerul uh, de Finanțe din Mali, dar și pentru alte ministere care se ocupă de gestionarea acestor ajutoare publice externe. Aceste resurse au uh, fost oferite rapid după uh, jumătatea anului 2013, deci după conferința din mai 2013. Aceste resurse au permis administrației din Mali, nu doar să pregătească o nouă lege a finanțelor pentru 2014 mai ambițioasă decât cele precedente, cu ambiția de a relansa creșterea, de a lua investițiile, dar, în al doilea rând, asistența tehnică a noastră uh, corespunde programului politic al autorităților din Mali, mai ales voința lor de a lupta împotriva corupției. Și s-au luat um, primele măsuri sau s-au deschis primele anchete în acest sens. Rolul verificatorului general și al altor instanțe de control a fost consolidat și autoritățile din Mali uh, asigură Comitetea Internațională care are, um, care își face griji în legătură cu corupția și așa mai departe. Închei vorbind despre conferința din 15 mai. O conferință a donatorilor nu este doar un eveniment public sau de comunicare, este un proces. Acesta a fost lansat în mai anul trecut și continuăm să-l monitorizăm cu multă atenție. Au avut deja loc două reuniuni ministeriale de uh, Uh, de, de evaluare. Uh, a treia va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Se analizează toate criteriile pe care se bazează programul de sprijin bugetar, inclusiv criterii sociale și legate de dezvoltarea umană. În fine, am notat recomandările făcute, interesul uh, major în ceea ce privește infrastructurile. Bineînțeles, acestea sunt preocupări și priorități definite de noi pentru al 11-lea Fond European de Dezvoltare. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc. Are din nou cuvântul acum doamna Francesca Bastagli pentru a răspunde la întrebări. Udere. Grazie. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru contribuții, pentru observații pe care le pot folosi în finalizarea studiului. În ceea ce privește oportunitățile de Uh, comerț liber, bineînțeles, nu le-am uh, menționat specific, dar putem include ceva în studiu în legătură cu asta. Principalul mesaj este că există un potențial enorm în sectorul bumbacului, dar și în alte sectoare care nu sunt suficient dezvoltate. Nu se exploatează nici măcar ce au. Bineînțeles, comerțul trebuie să fie durabil și uh, echitabil. În ceea ce privește cauzele și efectele acestor tendințe, în ceea ce se întâmplă în Nord, aveți absolută dreptate. O parte a dinamicilor pe care le constatăm, adică creșterea economiei rețelelor criminale, este rezultatul absenței uh, guvernului central. Dar în document încercăm să înțelegem și de ce s-a ajuns la asta. Deci, eforturile de a promova descentralizarea, de exemplu, proces lansat la începutul anilor 90 ca parte a procesului de democratizare și s-au obținut rezultate importante, dar el nu a fost complet pus în aplicare, s-au confruntat cu o serie de probleme, de provocări și s-ar putea ca unele dintre tendințele care ne confruntăm, care stau la baza crizei din 2012, pot fi rezultatul acestui proces. Sunt factori care au contribuit cu toții la escaladarea violențelor și um, la criza politică care a urmat. În ceea ce privește criteriile de convergență, raportul um, include toate criteriile și cifre pentru Mali, dar și pentru celelalte țări din regiune, pentru a vă da o idee despre uh, care este situația Maliului în comparație cu altele. Până în 2010, uh, performanța Maliului variază în funcție de anul uh, analizat, dar apoi respectă criteriile. Singurul pe care nu l-a respectat a fost um, rata um, Um, dezechilibrelor de cont curent față de PIB. Deci, dar Maliul, Maliul poate să crească impozitele, deci uh, aceasta este o implicație interesantă. Oricum, în general, vorbim despre criterii de convergență macroeconomică, deci, prin definiție, acestea sunt domeniile în care se face monitorizarea. Se face monitorizare și în sectoarele sociale, în acest cadru de monitorizare, dar eh, toate aceste tendințe sunt prezentate în eh, studiu. Mulțumesc reprezentantului Serviciului pentru Acțiune Externă pentru observațiile foarte interesante pentru noi. Voi ține cont de toate observațiile dumneavoastră în momentul în care voi finaliza studiul. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc. Doamnă Francesca Vastali, sunteți uh, italiancă? Ați uh, studiat la Bocconi? Da, mă bucur. Dacă dorește să ia cuvântul uh, un alt deputat, să ne spună una alta, pentru că trebuie să tragem un pic de timp, pentru că îl așteptăm pe viceministrul grec Eh, sau mergem la o cafea, dar trebuie să ne întoarcem, bineînțeles, eh, sau putem să umplem timpul să cometați cele spuse de doamna Vastali. Eu pot să iau un interviu, dar nu e cazul. Ce spuneți dumneavoastră? Ce să facem? Nu spuneți nimic. Foarte bine. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, Dânsul uh, spune că trebuie să întrerupem ședința. Da, întrerupem ședința, mergem la o cafea, dar vă rog să nu plecăm, uh, pentru că trebuie să revenim aici uh, pentru când vine domnul ministru la 5 fără 10. Atunci haideți noi să venim mai devreme. Dacă nu vine, plecăm definitiv, dar va veni cu siguranță. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă Vastali.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 Ho il piacere di dare... Mă bucur să urez bun venit domnului Chiriacos Gerontopoulos, ministru adjunct al afacerilor externe, care ne va prezenta prioritățile președinției elene a Consiliului Uniunii Europene în domeniul ajutorului umanitar. Mai întâi vrem să mulțumim domnului ministru adjunct pentru disponibilitatea dumnealui și vă urăm ca această președinție, precum și cele dinainte să aibă loc într-un spirit de strânsă cooperare cu Parlamentul European. În domeniul umanitar vor exista multe provocări foarte concrete în următoarele luni și noi va trebui să facem față crizei deja în curs de desfășurare și de asemenea să ținem cont de faptul că va fi lansat Corpul de Voluntari Europeni pentru că, datorită revizuirii cadrului de acțiune pentru reducerea uh, daunelor uh, și a mm, distrugerilor uh, rezultate urma catastrofelor naturale, s-au pus bazele funcționării acestui corp de voluntari. Și suntem mm, concentrați în egală măsură în ce privește măsurile pe termen scurt, cât și cele pe termen lung. Vă dau cuvântul. Σας ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Pentru mine este o mare onoare să mă aflu astăzi aici, la Parlamentul European. Este și un moment de mare emoție, deoarece am revenit aici 25 de ani mai târziu. Așa potuși eurovulevtești, Cineva își mai aduce aminte de faptul că eu am fost cândva eurodeputat, din 84 până în 89. Și spuneam că a, eram cel mai tânăr deputat din Parlament în momentul acela și timp de 5 ani de zile am învățat enorm de multe lucruri. Am iubit Europa cu pasiune și Europa este um, idealul nostru comun. M-am întâlnit cu persoane de seamă. Nu o să o niciodată pe Simone Veil. Primul președinte al uh, Parlamentului ales, Pierre Frimla, care a fost și el președinte. Am fost coleg uh, cu domnul Spinelli. al cărui nume îl poartă această clădire. Și am fost uh, coleg și cu domnul Arienes, coleg uh, grec, uh, despre care raport se vorbește și astăzi. Am încercat să învăț cât mai mult cu putință de la acești oameni importanți, ia și iată-ne acum, 25 de ani mai târziu, iată-ne aici încercând să vorbesc despre prioritățile președinției elene privind asistența umanitară. Cred că Parlamentul European joacă un rol important, într-adevăr, și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a consolida rolul Parlamentului European, fiindcă avem nevoie de un Parlament puternic. Doar așa Europa va reuși să progreseze. Fără problemele din trecut. Am pierdut unele șanse ceea ce a dus, printre altele, la criza actuală. Ca tânăr membru al Parlamentului European, la vremea aceea, m-am ocupat de acordul Fontainebleau și apoi în Parlamentul Elen am fost raportor pe subiectul tratatului de la Maastricht și tratatului de la Lisabona, în egală măsură. uneori îi spun în glumă că nu m-am ocupat de tratatul de la Roma, nu eram raportor, fiindcă tocmai mă nășteam. Cu toții am pus umărul să consolidăm Parlamentul European, fiindcă uh, Parlamentul European este până la urmă miezul democrației europene. Membrii Parlamentului European trebuie să aibă mai multe competențe, mai multe competențe de control pentru a putea să, să își um, desfășoare sarcinile care, care le-au încredințat cetățenii europeni. Sper că la alegerile următoare forțele pro-europene își vor face simțită pre- prezența și vor convinge pe cetățenii europeni că avem nevoie de mai multă Europa, o Europa mai bună și de mai multă unitate, astfel încât Uniunea Europeană va reuși să devină un interlocutor puternic pe scena internațională. Dați-mi voie să-mi încep discursul. Stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să vă spun că mă bucur foarte mult să mă aflu aici și mă bucur că pot să vă prezint uh, prioritățile președinției elene în domeniul umanitar în următoarele șase luni. Președinția elenă consideră că e nevoie să facem față crizelor umanitare, iată de ce este nevoie de cooperare între cele trei instituții europene, Parlament, Consiliu și Comisie. Parlamentul European este instituția cea mai reprezentativă a Uniunii Europene. Președinția Elena se desfășoară într-o perioadă în care care, după părerea noastră, se vor accentua crizele umanitare din motive financiare, dat fiind că mijloacele financiare pe care le avem la dispoziție sunt în continuă scădere. Acțiunile umanitare reprezintă unul, una dintre manifestările valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Chiar și în vremuri de austeritate, noi rămânem o familie europeană Uniunea Europeană este călăuzită de principiile umanitare, principiul solidarității prin, și principiul of, oferirii de ajutor uh, populațiilor celor mai vulnerabile din lume. Iar acesta este modul cel mai bun în care putem să facem față provocărilor cu care se confruntă lumea în secolul 21. Trebuie să rămânem cel mai mare donator. Deja noi oferim aproape 50% din finanțarea umanitară pentru 2014. Comisia Europeană a bugetizat 874 de milioane de euro ca asistență umanitară pentru țări terțe. Bineînțeles, După președințiile irlandeze și lituaniene vom continua activitatea președinției și vom încerca să, preș, să, să pregătim uh, următorul, uh, următoarea, următoarea trei președinții, Italia, Letonia și Luxemburg. Vom încerca să, co- să consolidăm coordonarea la nivel european pentru a putea oferi asistență umanitară în mod oportun și eficient. Consolidarea coordonării presupune faptul că statele membre vor încerca să, să întocmească o evaluare comună a parametrilor fiecare crize umanitare și vor încerca să oglindească acest lucru prin texte comune. Grupurile de lucru se vor concentra pe diversele activități ale Consiliului. La fel și uh, Comisia pentru Politică și Securitate, ceea ce înseamnă că toate aceste aspecte vor fi avute în vedere în cadrul concluziilor Consiliului. pentru afaceri externe. Vom încerca, deci, să monitorizăm uh, grupuri uh, și țări care sunt uh, vulnerabile și care suferă de pe urma catastrofelor naturale sau antropice. Vorbim despre măsuri, despre măsuri de reconstrucție, de redresare și de, de reacție la criză. Trebuie să încercăm să asigurăm stabilitatea și să creăm condițiile necesare care ne vor permite să ducem mai departe dezvoltarea durabilă. Reducerea consecințelor catastrofelor, îmbunătățirea rezistenței, trecerea de la crize umanitare la creștere, iată, acestea sunt printre principalele priorități ale președinției elene. Ar trebui să fie lansat un dialog între statele membre pentru a discuta implicarea, posibilă implicarea a sectorului privat prin uh, abordări umanitare în ceea ce privește asistența umanitară, de pildă în ceea ce privește valoarea nevoilor alimentare. Ne vom baza, bineînțeles, pe rezultatele pozitive pe care le-am obținut uh, în sectorul creșterii. Sectorul privat, vreau să vă spun, s-ar putea să joace un rol extrem de folositor în ceea ce privește identificarea și introducerea noi, de noi produse și proceduri care pot fi folosite pentru a face față diverselor provocări și pentru a grăbi redresarea țărilor și zonelor care au avut de suferit în urma catastrofelor naturale. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, dați-mi voie să vorbesc mai amănunțit despre prioritățile președinției elene. care se împart, care se împart în patru categorii. În primul rând, legislația și politicile în sectorul umanitar. Regulamente privind uh, inițiativele voluntarilor în domeniul asistenței umanitare. Am dorit să mulțumim Parlamentului European, mai ales raportorului, doamne, doamne raportor, mă scuzați, Michel Strifler, um, precum și președinții lituaniene pentru modul constructiv în care a gestionat uh, gest, uh, negocierile pe marginea inițiativei susmenționate, care a fost adoptată de către Comisia dumneavoastră pe 17 decembrie 2013. Această inițiativă se referă la detașarea voluntarilor, bineînțeles, în urma unei evaluări eh, precise a nevoilor locale pentru a putea maximiza beneficiile pe care le, le obțin, eh, avantajele pe care le vor obține beneficiarii și mm, voluntarii. Vom analiza procesul legislativ eh, în cadrul acestei evaluări și acest uh, regulament, proiect de regulament va fi votat în plenara Parlamentului European pentru ca apoi să poată fi aplicată această inițiativă. Tot în cooperare cu Parlamentul și Comisia Europeană, președinția va organiza o conferință la Bruxelles pe aceeași temă pentru a evalua nevoile uh, diverselor, uh, diversilor parteneri executivi în ceea ce privește detașarea și primirea de voluntari. În al doilea rând, consensul european privind uh, asistența umanitară. După cum știm, uh, consensul european privind asistența umanitară reprezintă piatra unghiulară a asistenței umanitare oferite țărilor terțe pe baza, bineînțeles, a principiilor uh, umanitare de imparțialitate, neutralitate și independență. Președinția Elen va monitoriza și va, și va monitoriza în continuare punerea în aplicare al, a planului de acțiune de consens european privind ajutorul umanitar pe perioada iunie 2008 iunie 2013. Rolul acestui exercițiu este îmbunătățirea pe viitor a modului în care este să uh, se pus în aplicare, sunt puse în aplicare aceste programe de către Uniunea Europeană și statele membre. Președinția Elenă așteaptă cu nerăbdare părerile Parlamentului European privind concluziile și recomandările uh, făcute de evaluarea sus, pe care am menționat-o mai devreme. În al treilea rând, al treilea capitol, plan de acțiune pentru rezistență în situații de, în, în țările care sunt, sus, care sunt susceptibile de criză 2000. Uh, Președinția Elena va monitoriza de aproape aplicarea planului de acțiune pentru rezistență care a fost adoptat în uh, luna iunie și care se referă la perioada 2013-2020. Faptul că Uniunea Europeană are acum uh, un cadru specific uh, pe baza căruia va pune la punct uh, acțiuni eficiente reprezintă un, uh, o evoluție foarte importantă, astfel încât a, ajutorul umanitar va fi urmat de programe orientate către creștere economică. Iar după părerea mea, acesta este obiectivul final în țările unde, unde se unde se unde au loc uh, crize umanitare. Vom face tot ce putem pentru a promova dialogul uh, în desfășurare între instituțiile competente ale Uniunii Europene, pe de-o parte, și statele membre, pe de cealaltă parte. Vom uh, consolida în continuare legăturile între ajutorul umanitar și creștere. Președinția Elena dorește să uh, organizeze o reuniune informală la Atena între CODEV și CAFA uh, va fi foarte folositor să aflăm care sunt părerile Parlamentului European privind acest, uh, acest proiect. Acum, uh, crizele umanitare, un, al patrulea capitol, președinția noastră va nu va precuveți niciun efort pentru a se asigura că Uniunea Europeană joacă un uh, rol de vârf de lance în ceea ce privește oferirea de ajutor umanitar situațiilor de criză din lumea întreagă. Prioritățile noastre sunt la ora actuală Siria și țările vecine, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud. Trebuie să continuăm uh, ajutorul uh, și în crizele mai vechi și, mm, să zicem, uitate, cum ar fi Pakistan, Myanmar, uh, Congo, Hornul Africii, Sahel și așa mai departe. Aceste, așa zis, crize uitate, să zicem, din cauza altor crize, cum ar fi cum ar fi furtuna care a afectat insulele Filipine în noiembrie anul trecut. Trebuie să se consolideze coordonarea între statele membre și Comisie. Vom uh, sublinia importanța ajutorului umanitar uh, în relațiile cu țările terțe pentru a reuși să oferim ajutor umanitar în mod eficient Vreau să vă asigur că președinția elenă va păstra un contact strâns cu Parlamentul, Comisia și ONU cu uh, UNICEF, OCA și uh, WFP pentru a putea să facă față situațiilor de urgență și crizelor umanitare de durată. Al treilea rând, uh, provocări practice uh, în ceea ce privește ajutorul umanitar. Aici ceva despre uh, distribuția ajutorului umanitar. Vom avea o coordonare strategică la nivel european pentru a putea um, maximiza eficiența. Vom încerca să evităm suprapunerile și să umplem lacunele, să facem o legătură mai, bin, mai bună între ajutorul umanitar și uh, asistență macroeconomică și asistență orientată către creștere. Vom, uh, ne vom ocupa în continuare de, de proiecte de conștientizare a opiniei publice în ceea ce privește asistența umanitară oferită de Uniunea Europeană. Vom încerca să îmbunătățim uh, accesul uh, beneficiarilor la ajutorul umanitar. Ne vom ocupa de siguranța personalului medical și a organizațiilor umanitare precum și de respectarea principiilor internaționale de, de uh, drept umanitar, uh, vezi, Siria. Salutăm contribuția Parlamentului European în acest domeniu și așteptăm cu nerăbdare să avem un schimb de păreri constructiv. Președinția Elena va oferi un cadru necesar de coordonare între statele membre și instituțiile Uniunii Europene pentru a se asigura că că vom, în calitate de donator principal în lumea întreagă, vom, uh, părerile noastre vor juca, vor avea greutate în, la nivel mondial. Deci, uh, în cadrul în cadrul de acțiune privind catastrofele naturale, de pildă, și uh, în ceea ce privește reducerea elementelor de risc, vom lucra și alături de OCA și grupul de sprijin pentru ajutor umanitar și vom sprijini și uh, agenda de schimbare a ONU. Monitorizăm uh, pregătirile pentru uh, pregătirea primului summit umanitar în 2016. S-ar putea să fie prea devreme să începem să redactăm o poziție comună a Uniunii Europene în vederea summitului internațional, dar încercăm să leznim coordonarea în Uniunea Europeană pentru a putea să punem temelia Um, acțiunilor noastre în vederea summitului mondial din 2016. În final, uh, doamnă președinte, vreau să vă spun încă o dată că așteptăm cu nerăbdare să începem dialogul cu Parlamentul European, căruia îi recunoaștem importanța și vom încerca să uh, conturăm un sistem internațional de oferire a ajutorului umanitar în următorii ani în 30 de ani. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ție, grații infinite. Mulțumim din suflet. Cred că domnul Gheorans dorea să pună o întrebare. Vă rog. Merci, Madame la Présidente, de m'accorder la parole tout de suite. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc domnului ministru. Va trebui, din păcate, să plec și nu voi putea să aud răspunsul la întrebarea mea pentru că trebuie să ajung și la Luxemburg în această seară. Vreau să fac mai multe observații față de ceea ce tocmai ne-a expus președinția Elena. Vreau să salut uh, tonul constructiv din discursul dumneavoastră de introducere, domnule președinte. Și cred că am bătut drum lung de la începutul acestei legislaturi. La început nu aveam practic niciun contact cu președinția prin rotație. La capitolul cooperare și ministrul uh, care era responsabil de acest mandat și acum am ajuns la o președinție unde practic uh, nu mai avem uh, nimic la capitolul muncă legislativă. Au mai rămas câteva concilieri, dar care nu pun probleme. Și cred că acum ne putem concentra mai degrabă pe aspectele politice în următoarele luni care ne-au mai rămas înainte de alegerile europene. Ieri am avut uh, o discuție deosebit de interesantă cu responsabili ai um, ajutorului umanitar, unii ați și pomenit în discursul dumneavoastră, despre dificultatea obținerii finanțării. Doamna comisar ne spunea însă că aceste dificultăți vor fi trecătoare. Deci, dacă avem mijloace bugetare suficiente, ne întrebăm de ce ajungem la situații atât de neplăcute la capitolul finanțare. Eu i-am sugerat, doamne comisar, să se adreseze băncii europene de investiții pentru a obține o prefinanțare atunci când uh, are probleme de lichidități și dacă comisia riscă să nu poată să își onoreze angajamentele în ce privește ajutorul umanitar, pentru că această bancă este o emanație a statelor membre și vreau să lansez în apel președinției Elene pentru a vedea dacă nu poate avea în vedere această posibilitate pentru a putea depăși eventualele momente dificile la capitolul finanțare. La Parlament și mai ales în comisia noastră nu cred că s-ar împotrivi cineva acestui uh, mod de a scăpa de uh, o dificultate. În plus, cred că sunteți uh, în strânsă legătură cu celelalte președinții, cele care vor urma, e foarte bine pentru că așa se asigură o continuitate în ce privește politica de cooperare pentru dezvoltare. Și eu mă bucur foarte mult să pot să discut cu reprezentantul președinției Elene. La o... Au existat și vremuri când un asemenea dialog era practic imposibil, dar mă bucur că acum aceasta aparține trecutului. Mulțumesc, domnul Cacimare, care cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule ministru. Vreau să mulțumesc președinției pentru prezentarea priorităților și pentru faptul că ați venit să faceți acest discurs în fața deputaților europeni. E greu să fixăm prioritățile pentru că trebuie să ne gândim și la operațiuni și dumneavoastră și doamna comisar cunoașteți foarte bine care sunt urgențele umanitare. Siria, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană. Două întrebări pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre protejarea lucrătorilor din domeniul umanitar, garantarea securităților. Ori acum în Sudanul de Sud, de exemplu, problema nu este finanțarea, ci securitatea. Pentru ca tot ajutorul umanitar disponibil să poată să ajungă în regiunile de conflict. Deci avem această problemă, problemă a operatorilor din sectorul umanitar. Președinția dumneavoastră are intenția să facă ceva pentru a mări acest grad de protecție a doua întrebare. În ce privește țările care beneficiază de ajutor umanitar? Există țări care nu vor deloc să coopereze cu Uniunea Europeană, deși ar avea mare nevoie de ajutorul nostru. Mă gândesc, de exemplu, la Corea de Nord. Există niște tentative pentru a ajuta totuși aceste țări? Cum am putea să le stimulăm să coopereze mai mult cu noi, dacă voința politică lipsește? Mulțumesc, domnul Neuser. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și președinției Consiliului pentru faptul că a binevoit să prezinte în fața comisiei noastre prioritățile pentru următorul semestru. Acum a devenit o tradiție. Săptămâna trecută, primul ministru, domnul Samaras, la Strasburg, a vorbit foarte bine despre situația din Grecia și ne-a explicat foarte bine ce rol dorea să joace Grecia acum. De fapt, Parlamentul joacă un rol deosebit de important în procesul decizional. Mă bucur de faptul că președinția dumneavoastră dorește să transforme ajutorul umanitar într-o prioritate deoarece s-a vorbit deseori despre acest subiect, dar numai pentru a se spune că din cauza crizei nu existau suficiente finanțări pentru a ajuta uh, populația din toate aceste zone de conflict, că era vorba despre Sudan, Siria sau Mali, că tot am vorbit în această după-amiază despre Mali. Și mi-ar place foarte mult dacă ar exista un mecanism de asistență, de ajutor și pentru statele membre. Doamna comisar Georgieva, de fiecare dată când apare o urgență, când o criză riscă să se agraveze, trebuie să meargă să cerșească ajutor de la statele membre. Dacă am avea un mecanism de ajutor consolidat, standardizat, în baza căruia statele membre ar trebui să contribuie potrivit, uh, proporțional cu bugetul și cu posibilitățile lor, atunci ar fi mult mai simplu. Eu cred că ar trebui să folosim un asemenea model pentru a gestiona mai bine crizele umanitare. Apoi ați vorbit și despre aspectul legislativ. Pentru prima oară ați citat Serviciul European de Voluntariat. Mie mi se pare că acest serviciu este deosebit de interesant. Deja faptul că am reușit să-l creem, mi se pare un lucru foarte bun. Și ar fi bine dacă în timpul președinției dumneavoastră a deveni și operațional. Comisia își încheie mandatul în curând, practic înainte de vară și nu mai rămâne mult timp la dispoziție. Ținând cont de situația dumneavoastră geografică, sunteți foarte expuși la problema imigranților, mai ales uh, din cauza crizei din Siria, pentru că de multe ori imigranții trec pe lângă Grecia sau prin Grecia și ajung apoi în alte state membre, ca de exemplu în Italia. O altă chestiune asupra care doream să insist e vorba despre întâlnirile anuale dintre UE și țările ACP. În Parlament exista această regulă potrivit căreia președinția prin rotație trebuie să găzduiască adunarea parlamentară UE-ACP, însă pentru prima dată Irlanda a refuzat să accepte această regulă. Situația Greciei este și mai rea decât cea a Irlandei, însă din spirit de solidaritate cu țările ACP, cele 68 de state ACP, ar fi frumos dacă această întâlnire ar putea să aibă loc în Grecia cu o finanțare din partea Uniunii Europene. Ar fi un semn foarte prost pe care l-am trimite către partenerii noștri ACP dacă am întrerupe această tradiție, cum spuneam, în baza căreia președinția în care asigură um, conducerea Consiliului, trebuie să găzduiască această întâlnire. Nu știu cine va fi peste un an la președinția prin rotație, dar ar fi păcat dacă s-ar repeta același scenariu și ar spune că uh, nu se poate organiza așa ceva. Atunci când țări precum Congo, Etiopia, uh, încearcă să uh, găzduiască o asemenea întâlnire, e straniu că la nivel european nu putem să facem la fel. Mulțumesc. Acum o să dăm cuvântul domnului viceministru ca să concludă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, președinția greacă încă de la început și-a fixat ca obiectiv fundamental cooperarea cu Parlamentul European. Țara mea crede în Uniunea Europeană. Facem parte dintre primele state membre și imediat ce am intrat în Uniunea Europeană, uh, am luptat pentru a aprofunda cooperarea europeană. Deci, noi considerăm că um, competențele sporite ale Parlamentului, atât în uh, politici, cât și uh, în aprofundarea acestora va fi un punct pozitiv. Astfel, popoarele europene vor avea posibilitatea de a se exprima Uh, deputații europeni uh, sunt lor cei care le poartă uh, voința la nivel european. Când eram eu eurodeputat, Parlamentul era mult mai puțin implicat. Președinția nu se prezenta în fața comisiilor parlamentare sau în fața plenarii, plenarei Parlamentului. Uh, Uh, eu sunt, am fost deputat european în secolul trecut, deci uh, ideile mele de atunci sunt diferite de cele de azi. Dar cred că pașii făcuți după um, tratatul de la Lisabona sunt încă mici. Sunt medic, uneori folosesc termeni medicali când mă exprim și aș spune că uh, boala era cronică, se pot face mai multe, am pierdut timp și crizele de astăzi uh, sunt rezultatul faptului că nu am făcut mai multe în trecut. Acum răspund la întrebările dumneavoastră excelente. Nu știu dacă răspunsurile vă vor mulțumi, dar în ceea ce privește crizele umanitare, M-am uh, ocupat uh, de curând de acestea, mă ajută mulți colaboratori. Nu sunt uh, expert în domeniu, dar încerc totuși să vă explic, să, să, vă, să vă răspund. Doresc să spun domnului Gărânț în ceea ce privește întârzierele plăților pentru partenerii noștri de către ECO și nevoia de a crește creditele de plăți de la ECO, președinția greacă a cerut Comisiei Europene să dea Consiliului, uh, să, să țină Consiliul la curent, uh, să informeze grupul de lucru COHAFA. Deci președinția va fi informată în detaliu de către domnul Sorensen în legătură cu bugetul pentru 2014 și, bineînțeles, uh, dacă ne răspunde, uh, sectorul umanitar va fi consolidat. Deci, alături de statele membre, vom căuta o modalitate de a avansa în acest uh, domeniu. Acum trecem la apărarea principiilor umanitare și problemele de securitate uh, a operatorilor uh, internaționali. E o problemă mare cu care ne confruntăm în fiecare zi. reprezentanții diferitelor entități, entități merg în acele țări să ajute, dar uh, acolo sunt răpiți sau își pun viața în pericol. Președinția greacă dorește să sprijine uh, principiul uman, principiile umanității, neutralității și independenței acestor organisme. Am văzut asta în Haiti în 2010, apoi în Filipine, în Siria, în uh, sudul Sudanului sau în Republica Centrafricană. Toate acestea uh, zone prezintă provocări pentru securitatea celor care activează în domeniul umanitar. Trebuie să apărăm accesul la ajutoarele umanitare și să protejăm ONG-urile care funcționează în aceste zone. Președinția greacă va continua să facă eforturi, va continua eforturile președinției, președințiilor uh, precedente pentru a permite protecția uh, organizațiilor internaționale și a uh, personalului lor. Pentru mine este fundamental acest lucru. lucru. Dacă noi nu le putem asigura securitatea, uh, nu vor reuși să ne permită să ne atingem obiectivele legate de ajutor umanitar și, practic, după, dacă viața lor e în pericol, oamenii nu vor mai putea să meargă acolo să ofere ajutor umanitar, dar, bineînțeles, vom respecta subsidiaritatea. Vom folosi toate instrumentele pe care Uniunea le are la dispoziție pentru a face față crizelor um, în lume și consolidând, bineînțeles, legăturile cum, dintre coordonare și uh, utilizarea resurselor. Trebuie de asemenea consolidate coordonarea acțiunilor umanitare ale UE cu operațiunile ONU și ale altor uh, organisme internaționale. După cum știți, Națiunile Unite au o rețea și mai extinsă decât Uniunea Europeană în întreaga lume. Deci, de multe ori, ajutoarele umanitare pe care le trimite Uniunea Europeană ajung la destinație pe canale care, de fapt, au fost create de Națiunile Unite. Și toate statele membre ale UE sunt și membre ale ONU, deci cooperarea cu Națiunile Unite la acest nivel este uh, foarte bună. Oricum, președinția greacă va continua să um, vizeze o orientare strategică aprofundată um, și să abordeze două chestiuni fundamentale. Ameliorarea furnizării de ajutoare transfrontaliere de către entitățile internaționale umanitare și, în al doilea rând, accesul și securitatea uh, lucrătorilor umanitari. Deci, președinția noastră va avea ca prioritate și folosirea canalelor existente indicate de Consiliu până la sfârșitul iunie anul acesta. Deci, în timpul semestrului nostru vom încerca să avansăm pe cât posibil în acest uh, domeniu. Cum crede președinția greacă că va face față acestor provocări? În primul rând, ne vom baza pe programarea fondurilor umanitare pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție, le cunoașteți. Deci va respecta programarea fondurilor umanitare. Comisia, bineînțeles, se ocupă de coordonarea acestora, iar președinția trebuie să contribuie în mod constructiv la aceste eforturi. Deci președinția greacă eh, știe că excelenta cooperare între Consiliul Comisiei și Parlament reprezintă piatra de temelie a acțiunii umanitare a Uniunii Europene. Pentru ca pentru a obține rezultate imediate, concrete și pentru a răspunde satisfăcător la aceste provocări. Acest cadru va fi, deci, uh, va face tot timpul obiectul uh, uh, atenției președinției noastre. Vom programa acțiunile umanitare, acțiuni comune, pentru a furniza asistența umanitară în mod optim. Președinția greacă așteaptă cu interes propunerile Parlamentului European pentru a ne permite să facem fața acestor provocări. Și așa cum am spus-o deja, și vă mai, voi mai repeta, președinția greacă va coopera cu Parlamentul European pentru a atinge obiectivul nostru comun. Nu, Europa nu poate progresa fără participarea Parlamentului European. Această cooperare reprezintă baza Uniunii noastre. Așa trebuie să o vedem. Τώρα της ανθρωπικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρετε, σύμφωνα με το bugetul pentru ajutorul umanitar în Uniunea Europeană. Bineînțeles, avem cadrul financiar plurianual 2014-2020, bugetul uh, pentru uh, acțiunile umanitare în următorii șapte ani, uh, perioada care începe cu președinția greacă, este de 5,9 miliarde de euro, aproximativ. Deci, dacă comparăm cu cadrul financiar plurianual precedent, fondurile au crescut cu 2,2%. Și ne aflăm într-o perioadă de conjunctură economică dificilă. Deci, acest buget este dovada concretă că Uniunea Europeană are întotdeauna Uh, ca prioritate ajutorul umanitar. Deci, Uniunea Europeană va rămâne probabil principalul donator în lume. Astăzi, Uniunea Europeană furnizează cam jumătate din ajutorul umanitar în lume. Bineînțeles, noi dorim să sporim eficiența, eficacitatea aceste asistențe umanitare printr-o mai bună, printr mai bună coordonare și evitând uh, suprapunerea activităților, uh, diferitelor activități umanitare ale UE cu cele ale altor organisme. Pot să vă mai spun un lucru. S-a abordat un alt uh, aspect important. M-ați întrebat dacă Ehm, summitul eh, adonării parlamentare UACP va avea loc în Grecia sau nu. Așa s-a făcut în eh, ultimii ani, din 2003 încoace, summitul avea loc în țara care avea președinția. Deci aceasta era o tradiție. Summitul UACP se organizează în primul semestru în țara care deține președinția. Tradiția a fost întreruptă anul trecut de Irlanda. Grecia apreciază în mod deosebit uh, activitatea adunării UEACP. De aceea a încercat să păstreze tradiția, dar din păcate avem restricții bugetare care nu ne-au permis să facem acest lucru, deci să organizăm uh, adunarea parlamentară în Grecia. Asta nu înseamnă că președinția greacă nu dorește să organizeze summitul și că nu va fi la înălțime. Ba da, o va face. Pentru că dorim să respectăm principiul și pentru că considerăm că activitatea acestei adunări este foarte importantă. Dar summitul nu va avea loc la Atena și uh, nici altundeva pe teritoriul Greciei, dar asta nu înseamnă că va fi mai puțin important. Uh, anul trecut, summitul a avut loc la Bruxelles și președinția irlandeză și a avut rezultate pozitive și eu cred că și reprezentanții țărilor din uh, Africa, Caraibe și zona Pacificului au fost mulțumiți. Bruxelles e un oraș foarte frumos. Au fost mai ales mulțumiți de concluziile summitului, de rezultatele acestuia ευχαριστήσω ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Doresc în plus să, mulțumesc Parlamentului European și mai ales doamnei raportor Stifler, precum și președinției lituaniene dinaintea noastră pentru activitatea constructivă în cadrul negocierilor din Trilog pentru organizarea Serviciului European de Voluntariat. Este o onoare pentru președinția greacă că această inițiativă din 2013 se va încheia în uh, primul semestru din 2014 sub președinția noastră. Obiectivul nostru este adoptarea acestui uh, text eu sunt convins că Corpul European de Voluntari în domeniul umanitar reprezintă o inovație în domeniul ajutorului umanitar și contribuția lor va fi una foarte importantă pentru consolidarea ulterioară a rolului de lider al uh, Uniunii Europene în uh, lume în calitate de donator de ajutor umanitar. Și uh, de, semnalez că președinția greacă, în colaborare cu Parlamentul European și Comisia Europeană, va organiza o evaluare a nevoilor, un mid-term assessment ale organismelor destina, care sunt destinatarele ajutorului umanitar al Uniunii în martie-aprilie 2014. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnului, domnule Gerantopoulos. În uh, aceste șase luni ale președinției Președinta se întrerupe. Mă scuzați. Nome? Știu. Doamna președinte. Suntem sirieș și siriachi. Ce scuze, doamna președinte. Am uitat să vorbesc despre Siria. Reprezintă una dintre principalele priorități ale, priorități ale președinției noastre. Vreau să vă spun asta de la început. Situația se înrăutățește în Siria. Avem o criză umanitară fără precedent s-au adeverit cele mai uh, uh, cele mai rele frici pe care le-am avut. Suntem în continuare principalul donator. Uh, finanțarea Uniunii Europene în Siria și țările vecine a depășit 2,5 miliarde până în decembrie anul trecut. La conferința donatorilor internaționali, doamna comisar Georgieva a anunțat că 100 de milioane de euro din bugetul european, 165 de milioane de dolari, mă scuzați, uh, vor fi, vor fi cheltuiți în această zonă în anul 2014. Mai mult, statele membre au anunțat că vor oferi ajutor umanitar și de dezvoltare în valoare de 590 de milioane de dolari. În total, 3,5 eh, miliarde de dolari de la începutul crizei. Președinția sprijine inițiativa Nicio generație pierdută, care are ca scop eh, oferirea de asistență Siriei și la nivel uh, psihologic, pentru măsuri de ajutorare psihologică pentru această populație care a suferit atât de mult în ultimii ani. Dat fiind uh, Convenția Cuveit 2 și reuniunea COHAFA, președinția Elena împreună cu uh, Comisia și Secretariatul Consiliului a întocmit o poziție comună, un text uh, care a fost uh, finalizat pe data de 14 ianuarie, acum câteva zile. Încă o dată îmi cer scuze, doamnă președinte. No, le stau Nu, no, nu, no, vă mulțumim. Tocmai spuneam că Comisia de Dezvoltare este nerăbdătoare să lucreze cot la cot cu președinția Elena pentru a găsi soluțiile cele mai adecvate pentru toate problemele pe care tocmai le-am evocat și vă mulțumim pentru acest schimb de opinii foarte interesant. Vă urăm mult succes pentru uh, semestrul președinției dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, doamnă președinte. Vă rog în Grecia. Deci,